Ja, vielen herzlichen Dank äh, für diese erneute Mulțumesc foarte mult interpreților pentru anunț. Äh, regret äh, foarte mult că este necesar acest anunț. Știți cu toții că noi apreciem foarte mult munca dumneavoastră. Fără dumneavoastră, munca aceasta nici nu ar fi posibilă a noastră aici și de aceea sper să pot vorbi Uh, și în numele colegilor mei, spunând că sper să se găsească un acord cât se poate de repede, care să fie și uh, pozitiv pentru colaboratori, pentru dumneavoastră și ca dumneavoastră să puteți să continuați activitatea dumneavoastră aici. Știți că eu fac parte din acei uh, președinți care doresc să termine întotdeauna reuniunile la timp, Vă promit că și astăzi vom gestiona reuniunea astfel încât să terminăm la timp. Trecem acum la punctul 2 de pe ordinea de zi. Ordinea de zi va fost uh, distribuită. Vreau să știu dacă aveți dorințe de completare, de uh, schimbare a ordinii de zi, nu este cazul, deci consider că ordinea de zi este aprobată în forma în care va fost repartizată. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale a ședințelor. Proiectul de proces verbal a ședinței uh, Comisiei din 16 mai se găsește în uh, mapa dumneavoastră. Nu văd niciun comentariu cu privire la aceste procese verbale, așa că vă propun, ca de obicei, ca procesul verbal să fie considerat adoptat dacă nu vin comentarii sau obiecții în cursul acestei reuniuni până la sfârșitul ei. Acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. În primul rând aș vrea să vă spun că avem uh, interpretare în următoarele limbi, franceză, germană, italiană, engleză, gre- greacă, spaniolă, portugheză, cehă, estonă, ungară, polonă, slovenă, bulgară și română. Aș vrea să vă rog să nu uitați că reuniunile sunt transmise live pe internet. Aș vrea să vă mai amintesc și că avem o conferință de înalt nivel care se numește Moștenire culturală, um, Cultural Heritage in Europe, um, Patrimoniu cultural în Europa pe 26 iunie. Este vorba de o conferință care este organizată de către președintele Tajani împreună cu comisia noastră. Va avea loc pe 26 iunie de la 14 la 19 la hemiciclul de la Bruxelles. Printre altele, președintele Juncker, precum și mai mulți miniștri ai culturii, dar și o serie de artiști internaționale, reprezentanții de înalt nivel de la UNESCO sau Consiliul Europei, și-au confirmat participarea. Aveți programul pe mail, vi l-am trimis și aveți și un link pentru ca să vă înregistrați, aveți posibilitatea să vă mai înregistrați până pe 19 iunie pe pagina de internet a evenimentului. Aș dori să vă mai amintesc că am avut reuniunea coordonatorilor chiar înainte și am informat coordonatorii în cadrul acestei reuniuni că din cauza prezenței cât se poate de sărace din partea deputaților în reuniunile din ultimele săptămâni și luni. Chiar atunci când aveam invitați, am hotărât să iau măsuri mai stricte și să limitez activitatea comisiei noastre la activitatea nucleu, care este prevăzută, dar audierile, în schimb, și alte evenimente vor putea fi organizate numai dacă coordonatorii îmi asigură că măcar jumătatea membrilor lor vor fi prezenți la acele audieri și anume cu numele persoanelor care um, vor participa. În această săptămână vom transmite chiar un mail cu această informare și aș vrea să vă rog de asemenea să-mi transmiteți atunci cine va participa la întâlnirea de pe 11 iulie, de exemplu. Dacă nu avem destui participanți, eu sunt uh, înclinată să anulăm această uh, întâlnire, pentru că mi se pare jenant să avem uh, oaspeți și uh, deputații să nu fie prezenți. Avem 31 de membri, 31 de um, supleanți. Sigur că se poate întâmpla mereu să aibă cineva alt angajament, dar nu se poate să fie tot timpul valabil acest lucru pentru 31 de membri în același timp. De aceea mă simt nevoită să trec la măsuri mai drastice. În continuare, aș dori să îi rog pe toți raportorii pe care i-am numit în ultimele săptămâni în ceea ce privește programele noastre, atât în ceea ce privește programele care se află în competența comisiei noastre, cât și toate avizele, să înceapă cât să se poate de repede să lucreze la rapoarte. Știu că nu au fost rezolvate încă toate conflictele de competență. Cu toate acestea, eu cred că se poate începe, dacă ești raportor, să te gândești, deci, care este mesajul pe care dorim să-l transmitem celorlalte comisii sau care sunt mesajele pe care vrem să le transmitem uh, prin, mesajele, prin rapoartele la care suntem competenți pe fond. De aceea aș ruga pe toată lumea să se înceapă cât se poate de repede pentru ca să nu pierdem din vedere calendarul prevăzut. Cam acestea au fost comunicările președintei, iar acum vom trece la o parte care uh, îmi este am deosebită plăcere de a o introduce. Este vorba de prezența domnului comisar Tibor Navracici, care ne va vorbi despre uh, strategia pentru tineret în noua agendă pentru cultură, aceasta în contextul unor negocieri dure care vor urma despre noul CFM, cadru financiar multianual. Toate acestea la un an înainte de alegerile europene. Mă bucur foarte mult că am auzit că și Comisia dorește să creeze un nou spațiu pentru cultură și educație până în 2025 pentru ca să, se, să poată participa tinerii cât mai mult la viața culturală europeană. Acest lucru se poate face cu uh, propuneri politice despre strategia nouă pentru tinere, dar și noua agenda pentru cultură. Salutăm de asemenea și noua tendință a noilor uh, propuneri uh, de program în cadrul următorului CFM, care stabilesc bugetul pentru Erasmus Plus cel puțin Așa cum arată lucrurile acum, acesta se va dubla. În această dimineață am, făcut, am participat la o întâlnire a reprezentanților permanenți din partea Germaniei și am spus că, în oarecare măsură, nu sunt totuși uh, chiar uh, sunt destul de bucuroasă pentru că președintele Comisiei în uh, discursul său despre starea Uniunii a vorbit despre o simplificare a structurilor, dar din păcate și despre o reducere a mijloacelor, însă acum vedem că totuși s-au dublat mijloacele financiare și dacă rectificăm sumele cu calculele necesare, ajungem la 26 de milioane. Aceasta nu este neapărat suma pe care ne-am fi dorit-o noi și nu este nici ceea ce Parlamentul său a cerut în, prin rezoluția pe care am tocmit-o, dar va trebui să mai discutăm despre acest lucru. Eu cred Însă, domnule comisar, că în această discuție cu dumneavoastră ar trebui să discutăm despre temele mai complexe, mai largi, pentru că dacă vorbim despre Erasmus, despre cultură și educație și mâine când ne vom întâlni și cu reprezentanța diferitelor direcții, putem să intrăm mai mult în detaliu. Astăzi, însă, cu dumneavoastră, domnule comisar, aș vrea să vorbim despre temele generale în pregătirea reuniunii de mâine. Eu m-am bucurat foarte mult că și Comisia a lansat uh, acum uh, Um, planul pentru un spațiu european cultural și m-am bucurat, de exemplu, să văd un reprezentant din Ministerul German dacă ar trebui să le fie frică să li se ia statelor membre competențe în domeniul educației și culturii. Eu i-am zis să se relaxeze și i-am spus că nimic nu vorbește împotriva faptului ca la nivel european și aș fi foarte recunoscătoare dacă ar, m-ar susține comisia dacă ne-am gândit despre cum am putea crea cu adevărat un spațiu european al culturii și al educației și cum statele membre ar putea să se implice mai mult și în um, într-un schimb de opinii, respectând, desigur, subsidiaritatea. Sigur că aceasta nu trebuie să fie o contradicție la principiul competențelor naționale, iar statele membre, dar și landurile germane, nu trebuie să strige imediat, luați mâinile de pe cultură, ci ar fi bine să se gândească mai întâi cum ar putea să găsească o plusvaloare la nivel european din uh, aceste propuneri și cum ar putea să facă progrese. În primul rând, domnule comisar, vă mulțumim foarte mult pentru această nouă idee pe care ați lansat-o și vreau să vă dau cuvântul acum pentru ca să ne introduceți mai bine în subiectul acesta care um, deși veți rămâne la nivelul general, ne puteți spune poate uh, ce planificați pentru cultură, pentru tineret, pentru următoarea perioadă și cam care este direcția în care gândește Comisia. Domnule Navracici, mă bucur că sunteți aici, aveți cuvântul. Thank you very much. Thank you, Chair. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Kommissar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar Navracici. Acum aș dori să rog coordonatorii mai întâi maxim 3 minute să ia cuvântul. Noi uh, trebuie să facem aceasta în procedura ping-pong pe care o cunoașteți de atâta timp, declarație, întrebare și după aceea răspuns. După coordonator vreau să dau cuvântul și tuturor membrilor din comisie care doresc să ia cuvântul. Începem cu domnul Zdroievski. Aveți cuvântul maxim 3 minute. Zacznę od tych dobrych wiadomości. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Mulțumesc, doamnă președinte. Și domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult. Erasmus Plus este cel mai important program pentru noi de departe. Cu foarte mult prestigiu, cu multă importanță și în ceea ce privește Um, dotarea financiară. Eu sunt foarte bucuros să văd că avem acum un buget dublu pentru Erasmus+. Dumneavoastră ați spus că programul este operațional, că site-ul este accesibil în toate limbile oficiale, ceea ce e foarte important. Și um, îmbogățirea programului mi se pare un pas esențial. Eu sunt foarte bucuros că vorbim acum nu numai despre aspecte tradiționale, ci despre de lucruri noi. Ceea ce este pentru noi foarte important este că nu avem obligații care nu au mai fost, uh, angajamente care nu au mai fost onorate. În domeniul uh, culturii, toate plățile au mers foarte bine. Și până acum uh, am avut o situație foarte stabilă, instabilă, acum lucrurile s-au mai stabilizat, e foarte bine. Avem mai puțini uh, solicitanți care s-au plâns de plăți întârziate, iar uh, o altă temă care e foarte importantă pentru noi este Europa și Europa pentru cetățeni. Avem foarte puține cereri care au fost finanțate, de la 11 la 16% dintre ele. Și uh, e vorba aici de un grup destul de mare de solicitanți de programe care au plecat cu mâna goală. Programele au fost corectate în ultima vreme, dar această corectură merge mult prea încet. trebuie să vă spun că declarația dumneavoastră a fost mult mai coerentă și documentul noastră ne bucură foarte mult. Uh, aceasta a fost și realizată într-un timp record și vă mulțumim. Mulțumim, domnule comisar, vă rog să răspundeți. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru observații. Da, principalul nostru scop uh, și scop al politicilor este pentru este ca Erasmus să fie mai accesibil tuturor în următoarea perioadă a CFM pentru a face mai atractiv la nivel uh, social uh, și mai accesibil persoanelor cu, dezava- cu uh, defavorizate și mai accesibil geografic, fiindcă știm că în unele țări uh, Erasmus este o șansă oferită clasei de mijloc și nu tuturor, deci am dori eh, să lărgim accesibilitatea socială a programului Erasmus. Iată de ce Am considerat că e important să traducem toate informațiile relevante în toate limbile europene, fiindcă uneori eh, obstacolele nu sunt doar materiale, dar eh, și lingvistice și așa mai departe. Europa Creativă, alături de Orizont 2020, reprezintă unul dintre programele cu cea mai mare uh, în număr de persoane înscris. avem mai mulți solicitanți decât uh, finanțare, iar această modestă majorare a finanțării nu va rezolva toate problemele, însă cred că este foarte important să putem uh, să păstrăm Europa Creativă ca program de sine sătător. Acum avem uh, prilejul de a avea un program cultural separat, care nu este, bineînțeles, izolat, fiindcă trebuie să menținem toate legăturile cu celelalte programe, bineînțeles, cum ar fi, de pildă, programe de emancipare sau uh, programele cu privire la aplicarea drepturilor și așa mai departe, dar uh, am putea să avem finanțare de sine sătătoare pentru programele culturale. Am uh, aflat de curând la Consiliul pentru Cultură că cel mai important element uh, pentru statele, statele membre în domeniul cultural reprezintă mobilitatea artiștilor. Vom finanța, deci, uh, programe de mobilitate a artiștilor și pe viitor și sperăm că această modificare, această majorare a bugetului uh, va, vă va mulțumi pe dumneavoastră și statele membre și comunitățile și ONG-urile Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Silvia Costa, trei minute. Mulțumesc, mi se pare foarte interesant uh, ce ați spus dumneavoastră. În a doua parte a legislaturii, domnule comisar, ați, uh, am avut o fază nouă în care politicile care au creat un spațiu european al educației, care nu înseamnă omologare, înseamnă convergența a politicilor de educație către uh, obiective, oportunități egale, mobilitate și mai ales valori comune, a fost un mare succes. S-a lansat pur și simplu. A fost un mare succes nu numai uh, pentru noi, dar și mi s-a părut că inițiativa noastră a avut uh, într-adevăr un eco pozitiv. Strategia culturală, strategia cu privire la întreprinderile culturale europene s-au lansat de asemenea, dar și aspectele de competențe digitale, colaborarea cu DigiConnect, a, s-a bucurat, uh, deci, în toată, tot domeniul cultural de atingerea unor obiective mai concrete și de stabilirea unor jaloane mai clare. Programele, instrumentele, împreună cu agenda pe care l-ați uh, ați redactat-o dumneavoastră, care este agenda pentru cultură, dar și planul aferent, pot să fie mai coerente atunci când este vorba de obiectivele pe care trebuie să le mai definim. Eu înțeleg că acesta este cadrul general în care discutăm. Apoi se mai discută și despre buget, dar acesta nu este niciodată de fapt potrivit. Aceasta e politica pe care trebuie să o punem în centrul atenției. Parlamentul a dat mai multe indicații și multă susținere în această direcție. Două întrebări, una despre program. Programul Erasmus Plus. Știm că de fapt, e vorba de 26 de miliarde și nu sunt 30 de miliarde, așa cum scrie aici, dar oricum este un lucru pozitiv. Noi vom încerca să cerem triplicarea acestei sume Uh, sumei inițiale, uh, există deja anumite alocări care trebuie să fie onorate, cum ar fi Discovery U, uh, unde ziceam că educația și cultura trebuie să fie mai legate, dar și um, o acțiune nouă care vorbește despre mobilitatea în școlile superioare și rețeaua universităților. Întrebarea mea în domeniul educației adulților Erasmus Mundus a fost citat, dar nu există o configurație autonomă a acestui program. În legislatura anterioară noi cerem ca acest program să fie identificat uh, separat. Și al doilea lucru, Carta Europeană a Studenților și statutul de student european, aș vrea să știu când intră în vigoare și cu ce resurse va fi dotat. Și despre Creative Europe mai am două întrebări, pentru că nu vreau să lungesc lucrurile prea mult, pentru că mâine vom avea discuția despre program faptul că s-au uh, dat foarte multe indicații din partea Parlamentului. Eu sunt raportoare aici și uh, pe acest program și pot să vă spun că, de exemplu, la mobilitatea artiștilor, patrimoniu, muzica, mm, turism, uh, muzică, toate acestea sunt lucruri foarte ambițioase. Ceea ce ne interesează este că resursele nu sunt coerente cu aceste programe, deci am avea nevoie neapărat să facem un efort în, mai, în direcția mai multor resurse. Și ceea ce mă întreb eu și aici întrebarea este de ce s-a făcut alegerea de a uh, nu mai numi aceste programe programe, ci mai degrabă subproiecte și de ce s-a convenit asupra acestei cote din buget? Pentru că se vorbește de până la și se dă suma. Nu mi se pare bine, pentru că până la înseamnă că poate să fie și mult mai puțin, deci ar fi mult mai bine să avem procente, așa cum am vrea, uh, și uh, să spunem care este plafonul maxim, dar nu să spunem mai puțin, nu mai puțin de, adică plafonul să fie negativ și după aceea cote, mai degrabă procente, pentru că nu e foarte clar cum vor fi repartizate resursele în aceste trei sectoare. Mulțumesc! Grazie, Silvia! Comisar. Mulțumesc, Silvia. Domnule comisar, vă rog. I'm... Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, cunosc foarte bine obligațiile prevăzute prin tratat și mm, sunt conștient că nu pot să mă bag în politicile de învățământ ale statelor membre, dar în acela măsură, în același timp, pot să demarez acțiuni din proprie inițiativă care pot să aducă plus valoare europeană. Iar după părerea mea, toate aceste inițiative aduc o plus valoare europeană în domeniul educației și uh, domeniul culturii. Adică pentru mine această plusvaloare este o valoare care depășește suma eforturilor statelor membre. Colaborarea transfrontalieră, poate o identificare mai strânsă a scopurilor noastre comune și cooperarea institu- cu instituțiile europene și, sau între instituțiile europene și instituțiile statelor membre. Uh, Iată de ce domeniul educației, zona educației europene, spațiul educației europene poate să um, fie viitorul politicii de educație, bineînțeles respectând în totalitate independența statelor membre, precum și autonomia acestora în ceea ce privește identificarea unor obiective și acțiuni anume. Am primit reacții pozitive din partea statelor membre în ceea ce privește spațiul european de învățământ, dar și în ceea ce privește proiectele universi- proiectul universităților europene și deci cred că ne putem folosi de acest imbold și putem să aducem la un loc uh, aceste sinergii. Și în ceea ce privește finanțarea, Erasmus este cel mai mare câștigător al următorului CFM. Uh, Europa Creativă și Corpul Cultural European au câștigat și ceva foarte bine, fiindcă pe, în alte domenii au fost făcute uh, reducere ale fondurilor, dar noi putem îmbunătăți lucrurile și mai mult dacă vom putea folosi inițiative similare finanțate prin intermediul altor programe europene. De pildă, pentru universitățile europene, Orizontul, Orizont 2020 uh, reprezintă un, um, un program similar uh, ușor de folosit sau pentru politicile culturale Fondul Social European pentru activități uh, legate de societate, dar și um, unele proiecte de sprijin antreprenorial ne-ar putea fi de mare ajutor. Sincer să fiu, putem să folosim toate sinergii, pentru toate sinergiile acestui program și mai multă finanț și să găsim și mai multă finanțare pentru aceste programe. Acest lucru este valabil și pentru cardul studențesc european, care va fi finanțat uh, de la Erasmus într-o anumită măsură, dar și de la CEF, care, da, este un uh, proiect de mobilitate și atunci aceste două programe pot merge mână în mână și putem primi mai multă uh, finanțare și pentru acest proiect. Mulțumesc! Frau Bild, bitte. Mulțumesc foarte mult, doamna Bild, vă rog, trei minute. Excusez-moi, je trouvais plus le bouton. Merci, madame. Ce scuze, nu găseam butonul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ierki Katainen, vicepreședinte pentru creștere, ocupare și competitivitate, a spus că una dintre cele mai mari victorii ale Europei a fost că a făcut punți, a clădit punții pe spațiul european printr-un spațiu de liberă circulație a lucrătorilor și a cetățenilor. Și totuși există piedici în calea mobilității în domeniul educației. Dar din păcate, mobilitatea dorită în acest spațiu european al educației nu înseamnă decât pregătirea viitorilor lucrători să lucreze în străinătate. Obiectivul dumneavoastră este acela ca uh, acești lucrători să vină din ce în ce mai flexibili. Uh, nu vă interesează interesele lor, ci uh, interesele multinaționalilor. Uh, Uh, care în momentul în care uh, uh, se vor muta dintr-o țară în alta, își vor lua cu ele și lucrătorii, acceptând salarii mai scăzute, fiindcă majoritatea acestor delocalizări se fac către țări europene. În 2009 și 2011, 55%, 55% din uh, companiile franceze care s-au mutat într-o altă țară s-au mutat într-o altă țară europeană și asta nu a însemnat că există mai multă cooperare între națiunile europene, ci mai multă concurență. Iar liderii europeni ar trebui să garanteze mai bine locuri de muncă tinerilor în țara lor. Uh, și uh, mai ales uh, pentru uh, procentul de diplome pe care vreți să le obțineți până în 2020, 40%, dar nivelul universitar scade, iar persoanele cu diplomă sunt din ce în ce mai numeroase, însă diplomele de o calitate mai îndoielnică, iar ca să ai o șansă pe piața muncii acum, trebuie să ai din ce în ce mai multe diplome și se creează un fel de exces de formare. Nu cumva dăm prea multă importanță diplomelor acum față de experiența profesională, știind totuși că aceste diplome au din ce în ce mai puțină valoare. iată de ce ucinicia este foarte importantă și ne mai mirăm că în același timp uh, Comisia uh, face din uh, ucenicia de-a lungul vieții un ideal și știind că în 2025 vor fi vizate 25% din, 20% din, 25% din persoane. Un cercul vicios. Vrem mai multă formare, dar formarea este din ce în ce mai puțin valoroasă, deci avem nevoie din ce în ce mai multă. Cu astfel de politici nu facem decât să sporim inegalitățile, fiindcă, bineînțeles, numai cei mai bogați își pot să-și permită studii atât de lungi. Mai, refer la, mai ales la studiul dreptului. În Franța am trecut la, uh, la masteratul de doi ani, a venit uh, Uh, norma, când nu, când nu se cere un maserat uh, anglosaxon care costă uh, 50.000 de, de dolari anual. Vă mulțumesc, domnule comisar, vă rog. I'm not... Mulțumesc foarte mult. Nu sunt uh, așa de pesimist ca dumneavoastră, stimată deputată. Uh, fiindcă nivelul uh, șomajului în rândul, creșter, în rândul tinerilor descrește datorită creșterii economice, chiar și în unele state din sudul uh, Europei, dar și datorită unui model de educație mai potrivit. Există o, acum un sistem de învățământ mai orientat către dobândirea de competențe și în unele state membre reformele învățământului au dat deja roade. Ceea ce înseamnă că, de pildă, formarea profesională e mai dezvoltată și uh, competențele antreprenoriale cresc și ele în unele statele membre sunt predate deja în, ș- în școli și acestea pot să uh, ajuns să dea rezultate bune și să facă tinerii mai atractivi pe piața muncii. Liber, libera circulație a persoanelor și mai ales a tinerilor reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale pieței unice și uh, poate să uh, slujească, să zicem, unor interese naționale, dar uh, mai ales uh, slujește intereselor tinerilor, fiindcă așa au acces la locuri de muncă mai bune în uh, străinătate, dacă au competențe necesare și diplomele necesare. Eu unul sunt convins că această, aceste divergențe, aceste lacune care se manifestă uneori între nordul și sudul, uh, vestul și estul Europei vor fi depășite datorită liberei, liberei circulații ale, a persoanelor. Iar rolul învățământului aici este de a sluji interesului cetățenilor europeni de a avea, de a avea acces la educația cea mai bună, cea mai accesibilă pentru a putea să facă față greutăților sociale, pentru a elimina lacunele sociale și pentru a le da competențele necesare, precum și prilejul de a se folosi de mobilitatea socială. Cred că asta este datoria noastră și mă bizui și pe dumneavoastră în acest sens pentru a le da tinerilor șanse mai bune pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la a doua rundă de întrebări și avem șapte persoane pe listă. Aș vrea să vă rog să nu depășiți două minute și se poate și mai scurt de două minute dacă doriți. Poate și domnul comisar ar putea să-și comprime răspunsul cât se poate de mult pentru ca să mai avem cu toții șansa să luăm cuvântul. O să începem cu doamna Libacica. Cristina Libacica, vă rog. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, z uwagą wysłuchałem. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am ascultat cu mare atenție ceea ce ne-a prezentat domnul comisar. Un lucru m-a îngrijorat, ce anume ceea ce nu ați discutat. N-ați vorbit despre profesori, nici măcar o dată nu ați vorbit despre profesori. Întrebarea mea este este, deci, ce se întâmplă cu Academia Europeană de Profesori? Cum vreți să-i susțineți pe profesori să-și îndeplinească un nou rol? Și, în al doilea rând, cum vedeți dumneavoastră legătura între spațiul european de cultură, de educație și cercetare și spațiul academic european? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Foarte scurtă întrebarea, foarte precisă. Răspuns precis la fel? Yes, it's my, it's my mistake. Teachers, uh, position is really important. Mulțumesc. Într-adevăr, poziția profesorilor uh, este foarte importantă pentru dezvoltarea politicii educaționale în general. De aceea am prevăzut bani pentru formarea profesorilor în Erasmus, dar și pentru mobilitatea staffului și vom folosi toate instrumentele de e-training care ne stau la dispoziție pentru a îmbunătăți calitatea formării profesionale a profesorilor și mobilitatea staffului. Combinația cu uh, spațiul uh, european academic și cercetare europeană și educație, educație academică. Care este legătura? Am întrebat. Da, legătura e evidentă pentru mine. Dacă vrem să avem universități europene, atunci trebuie să avem o formă de team building sau de proiecte comune, formare ale profesorilor, mobilitatea staffului și în educația europeană în acel domeniu, dacă discutăm despre felul în care putem transmite valorile europene în studii europene sau informații despre integrarea europeană, trebuie să facem legături între aceste comunități la nivel european. Vă mulțumesc. Mihaela Șoidrova, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reiau uh, întrebarea doamnei Libacica, să plecăm de la acel punct și să vă întreb despre universitățile europene. Domnule comisar, ați menționat acest lucru și eu aș vrea să vă întreb cum uh, vedeți dumneavoastră mai concret proiectele? Care sunt uh, universitățile care pot deveni universități europene? Pentru că universitățile sunt fondate în statele membre, sunt finanțate de către statele membre, sunt acreditate acolo. Și deci care este universitatea care ar trebui să aibă dreptul de a se numi uh, universitate europeană? sau cum va fi ea capacitată să facă acest lucru și când este îndreptățită să ceară aceast, acest label. O a doua întrebare se referă la, um, la Corpul European de Solidaritate. Am reușit în acest domeniu să ajungem la un consens. Parlamentul European a confirmat acest lucru în septembrie pentru 2019-2020 și același lucru se va putea discuta și după aceea. Însă eu vreau să vă atrag atenția că este foarte bine ca uh, să existe o separare între el și Erasmus Plus, să nu mai aibă legătură cu finanțarea Erasmus Plus și să fie separat doar pentru educație. Această parte este valabilă pentru activitățile de solidaritate și caritative. Întrebarea este care este procentul? Cât uh, vor fi, uh, va fi alocat ca sume pentru uh, activitatele de voluntariat, nu caritative, de voluntariat și pentru antreprenoriat? Credeți că vor fi împărțite așa cum am sugerat sau dacă nu, pentru mine ar fi o problemă dacă nu se împart lucrurile așa din perspectiva securității. Ce ar putea să rămână din proiectele respective și ce proiecte ar putea fi finanțate? Domnule comisar, vă rog. Vă mulțumesc, foarte pe scurt. Pentru mine, proiectele europene au uh, două aspecte importante. Calitatea, pentru că nu trebuie să distrugem educația de calitate în Europa pentru cooperarea europeană, ci trebuie să menținem criteriile de calitate pe care le are educația superioară în uh, Europa. Și, pe de altă parte, inclusiunea Incluziunea nu trebuie să insiste numai pe cooperarea între universități. Am stabilit două grupe de, grupuri de lucru. Unul se bazează pe autoritățile din statele membre, adică pe ministerele educației, care sunt responsabile pentru educație, și altele sunt uh, formate din actori implicați. Iar acum ele scriu rapoarte despre criteriile de calitate și despre incluziunea geografică. Vom uh, putea să fim gata în uh, toamnă, vom avea prima publicație în toamnă, iar în 2019 vom lansa prima fază pilot a universităților europene, care va însemna cam 3 până la 5 universități uh, europene în prima fază pilot, ca să putem spune că am învățat uh, din uh, experiență, iar în faza de după 2020, universitățile europene vor fi în faza a doua. Acestea sunt um, componentele principale și uh, e foarte important uh, să identificăm care sunt aceste elemente pentru universitățile europene. În ceea ce privește acum uh, regulamentul european, acesta nu prevede o separare între tipuri de activități pentru ca să se poată face o flexibilizare a implementării. Obiectivele noastre este să atingem 350.000 de oameni tineri, ceea ce înseamnă îmbunătățirea voluntariatelor, locurilor de muncă, dar și uh, Um, o uh, susținere a um, activităților umanitare de ajutorare. Ne-am pus de acord cu serviciile referente prin proiectarea programelor anuale pentru ca să realizăm aceste obiective. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Dacă tot vorbim despre Corpul de Solidaritate, vreau să vă pun o întrebare suplimentară. Putem pleca de la premiza că propunerea pentru Corpul de Solidaritate pentru 2021 se va baza pe compromisul care a fost încheiat acum în ceea ce privește conținuturile, nu neapărat în ceea ce privește finanțele, dar mă refer aici la conținut, la repartizare. Aceasta ar avea sens, eu zic, măcar discuția ar avea sens uh, să continu, n-ar trebui, avea sens să o continuăm, pentru că tocmai am finalizat, am tras o concluzie. Iar propunerea se bazează pe ceea ce acum Parlamentul și Consiliul au reușit să obțină prin negocieri. Atunci lucrurile ar merge mai repede. Poate chiar am putea ca înainte de alegeri să încheiem triloguri și am scăpat de acest subiect care ar fi rezolvat până atunci. Bun. Atunci uh, înțelegem uh, răspunsul dumneavoastră ca o aprobare. Domnule Venta, aveți cuvântul. Domnule comisar, am o întrebare către dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb dacă Comisia planifică creșterea bugetului pentru sport și Erasmus Plus. Și uh, a doua întrebare, știți că va avea loc panelul la nivel înalt împotriva Am avut loc acum două săptămâni un panel foarte important organizat de mine, la care am avut și susținerea Consiliului și Comisiei, ca raportor pentru Parlamentul European, uh, pentru propunerea uh, pentru convenția aferentă, aș vrea să vă întreb care va fi pasul următor al Comisiei pentru ca să găsim o soluție la această situație. Și ultima chestiune care mă preocupă. Eu zic că ar fi bine să avem o vizită, să facem o vizită în, la, în Malta cu o delegație care să vă conțină și pe dumneavoastră, domnule comisar, pentru ca să ne întâlnim cu ministrul sporturilor și ministrul economiei în Malta pentru ca să-i rugăm să găsească o soluție pe problemele care există în sport. Eu zic că aceasta ar fi un semnal foarte puternic politic pe subiectul de care vorbeam înainte din partea noastră. Un stat membru european nu poate să blocheze un, uh, un proces întreg în ceea ce privește pariurile uh, și uh, fixarea și fraudarea până la urma rezultatelor meciurilor de fotbal sau alte evenimente sportive. Mulțumesc. Un întrebare, o întrebare foarte importantă, domnule comisar. Mulțumesc.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 Bun, atunci aceasta ar fi un început foarte bun dacă și celelalte 27 de state membre ar începe să facă același lucru. Te rog, Ben. Da, din fericire putem, pe baza convenției, să și câștigăm. E vorba de convenția Macolin. Și sper ca și pe viitor să putem să ne să ne îndeplinim obligațiile pe care ni le-am uh, asumat. E vorba de bani foarte mulți, se pot uh, economisi mulți bani și la nivelul european uh, proiectele culturale într-adevăr ar putea să profite. Vă mulțumesc, așa este, sunt de acord. Doamna Boșcor. Köszönöm szépen az elmondottakat, illetve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 Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, vă rog. Multilingualism. Vă mulțumesc foarte mult. Tot primim și de la studenți Erasmus vești în care recunoașterea punctelor ar trebui să fie condiția pentru ca să poată participa la semestrul Erasmus, că și aceasta pune problemă și nu funcționează întotdeauna perfect și uh, că unele universități nu uh, nu recunosc punctele de credit uh, care după aceea sunt necesare pentru ca studentul să poată să-și termine semestrul la universitatea cealaltă. Deci, în ciuda cuvintelor frumoase, în uh, practică lucrurile încă mai șchioapătă și um, eu cred că așa se explică și că avem mulți studenți care sunt foarte frustrați de faptul că ceea ce au făcut uh, în străinătate nu le este recunoscut după ce acasă, deși promisiunile sunt din partea guvernelor că se va întâmpla așa. Eu zic că este absolut urgent să facem progrese mai mari. Domnul Zver. Hvala za besedo. Spoštovana gospod predsednica, spoštovani <laughs> this is the problem, that they don't know what they want. Eh, Eu... Mulțumesc. Eu aș vrea să mă concentrez pe o singură problemă, plecând de la ceea ce a spus domnul comisar, că trebuie ambiți- obiective ambițioase, dar și mijloace pentru a pune aceasta în aplicare ținând cont de faptul că una din oportunitățile existente este Horizon, Horizon și deci programul de cercetare, eu ca raportor pentru aviz pentru Comisia Cult, mi se pare corect să începem un schimb de opinii pentru ca să vedem exact unde putem să ajungem. Am înregistrat pozitiv faptul că și Comisia a vorbit de 10 miliarde de euro pentru ideea, deci propunerea de a susține economic cel de-al nouălea program cadru pentru Uniunea Europeană, care este cu siguranță strategic pentru viitorul Uniunii. Noi reținem că grupul politic care uh, trebuie să se ocupe și de aceste uh, că suntem un grup politic care se gândește la aceste provocări globale, însă în același timp e vorba de o cifră foarte importantă aici. În același timp, Comisia a acceptat propunerea Parlamentului și posibilitatea de a crea sinergii uh, și între programele existente, în cazul nostru, legături, de exemplu, între Horizon și uh, programul Cultura Europa, dar și alte programe precum Erasmusul de alte tipuri și Europa Creativă însă Totuși, trebuie să constatăm și cu îngrijorare că, momentan, cultura nu este considerată un aspect politic, având în vedere spațiul redus pe care îl primește în general. Deci, eu zic că, totuși, trebuie să nu uităm că este și ea foarte importantă. Bugetul uh, general trebuie să ține cont de toate provocările societății și provocările industriale și acestea au crescut aceste provocări. E foarte bine să acceptăm că au crescut, dar e nevoie de o abordare pe cinci clastere cu o distribuție mai bună pentru că nu mi se pare că în momentul de față împărțirea este foarte echilibrată, ceea ce e foarte relevant, vorbește de la sine. Avem un cluster, societatea inclusivă și sigură, care, dincolo de faptul că ne privește direct, pentru că e vorba de o dotare de 2,8 miliarde, nu este un program suficient. Nu este suficient să avem acest program pentru ca să revenim la tema pe care ați discutat de care ați discutat patrimoniul cultural, digitalizarea, Uh, patrimoniului prin uh, intermediul dezvoltării noilor tehnologii TIC. Însă, cu toate acestea, eu am senzația că aici se joacă un joc în care ar trebui să insistăm mai mult pentru ca să putem obține ceea ce dorim. Doamnă președinte, văd că mă puneți la punct, că am depășit timpul, dar eu zic că e foarte important ce alegeri facem, pentru că ele vor urma, vor fi urmate de finanțări. Doamnă președinte, iertați-mă, deci pentru că e nevoie de finanțări mai multe pentru programe adevărate care aduc o valoare adăugată europeană. De exemplu, Marie Curie este un program care a adus 100 de mii de cercetători de excelență împreună, acestea fiind programe pe care trebuie să le susținem. Mulțumesc! Eu sunt foarte strictă, să știți, pentru că vreau să fiu corectă față de ceilalți colegi, să poată toată lumea să aibă același timp de vorbire, chiar dacă nu întotdeauna nu se pot uh, spune toate cele dorite, dacă nu se pot spune toate. Deci, de aceea încerc să creez drepturi egale. Domnule comisar, vă rog. Aia. Vă mulțumesc foarte mult. Liliana Rodriguez, vă rog. Ehm, eu, eu tenho algumas dúvidas, vou tentar ser mais O să fiu succintă câteva aspecte. Unul de ordin general. Cum percepeți reducerile în general și în special în ceea ce privește coeziunea și uh, ce relație există, dacă există între astea și uh, posibilitatea majorărilor la cultură și educație care nu s-au ridicat la așteptările noastre? Nu, nu înțeleg cum uh, de nu v-ați dat seama că asimetriile regionale vor adânci asimetriile culturale și în ceea ce privește ocaziile la care au uh, acces persoanele. Um, la țara mea, una dintre singurele țare, țări din uh, Sud care a suferit reducere de 7% și, bineînțeles, criza este încă în floare, a spus că uh, Uh, rata șomajului în rândul tinerilor este în descreștere. Uh, da, într-adevăr, de la 10 am ajuns la 7,9 în Portugalia. Dar noi avem uh, regiuni ultraperiferice, Undre, rata șomajului în rândul tinerilor este mai ridicată, Madeira 25%, Azoreș 24% și vreau să vă spun că această situație este foarte îngrijorătoare pentru toți europenii și vreau să vă vă întreb dacă ne vă putea da curs solicitărilor în ceea ce privește atenția ce trebuie acordată regiunilor ultraperiferice, mai ales în ceea ce privește mobilitatea artiștilor, de pildă, sau mobilitatea tinerilor, de fapt, după cum știți, ca să ajungi la, de la Funchal, capitala Madeirei, la Lisabona, capitala țării, Uh, se ajunge la un prețul biletului de avion de 500 de euro și totuși uh, e vorba despre o regiune dezvoltare. Va exista o discriminare pozitivă, așa cum a făcut Comisia Europeană în ceea ce privește cercetarea, fondurile pentru cercetare pentru aceste regiuni. Ne-ar fost suficient totuși 4 milioane de euro pentru toate regiunile ultraperiferice din Europa care au uh, uh, care înseamnă până la urmă pe fiecare regiune, e o sumă foarte mică. Și, în final, vreau să uh, ne spuneți dacă, într-un fel sau altul, veți uh, garanta faptul că formarea profesorilor nu se va face doar la nivel tehnologic, fiindcă tehnologia nu face minuni, trebuie să se îmbunătățească uh, practicile pedagogice, și să se investească în aceasta. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, vă rog! Yes, uh, the development rural Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această discuție extrem de amplă și care a durat o oră jumătate. Aș dori să mai îmi permit eu o remarcă. Dumneavoastră ați subliniat că toate părțile, toate paginile web ale Uniunii Europene despre programul Erasmus sunt disponibile în toate limbile. Este foarte frumos dacă este așa, însă eu sper ca la următorul program să nu mai dureze iar 5 ani până când avem aceste, aceste informații în toate limbile. Uh, stagiara mea a avut amabilitatea să se uite mai ales la acele domenii de programe care sunt importante pentru noi ca și comisie și a constatat că există foarte multe pagini de internet unde numai titlul este tradus în altă limbă, formularele de cerere sau de solicitare de participare însă nu se găsesc decât în engleză. Și știți că aceasta este o temă care pe mine mă preocupă deja de ceva vreme. Programele noastre din Comisia Cult sunt programe pentru oameni și oamenii trebuie să fie capabili să facă um, cereri simple, să poată să depună un formular în limba care este o limbă oficială a Uniunii Europene pe care o stăpânește mai bine. Nu poți să ceri de la o asociație mică sportivă să facă o cerere în domeniul sportului, în Erasmus Plus, în engleză. Pentru că, de fapt, e vorba doar de câteva mii de euro. Poate că în domeniul cercetării lucrurile stau altfel. Acolo, de la institutele mari de cercetare, poți aștept normal să cunoască engleza destul ca să poată să completeze un formular, dar nu de la o asociație mică de sport sau de la o asociație de tineret sau o inițiativă culturală de nu știu unde, care încearcă tocmai să se profileze, să poată să participe ca cetățenii la Uniunea Europeană concret și care um, vor să transmită ideile europene mai departe prin proiectul lor și după aceea constată că informațiile de care au nevoie pentru a participa nu se găsesc decât în engleză, numai titlurile sunt traduse. Vă punem la dispoziție toate aceste informații cercetate de către stagiara mea. Am făcut o, un studiu pentru ca să vă arătăm care sunt uh, paginile, unde sunt trimise, unde sunt doar traduse uh, titlurile și tot așa. Aș vrea să vă rog de aceea, vă rog frumos în serviciile dumneavoastră, transmiteți ideea că tocmai programele care sunt importante pentru cetățeni, pentru tineri, pentru cei care sunt activi în domeniul cultural, să fie traduse în prioritate în toate limbile europene, pentru ca să poată să fie accesibile pentru toți oamenii. Altfel, toate discuțiile despre programe pot fi încheiate aici. Dacă oamenii nu sunt pur și simplu în măsură să beneficieze de programele acestea, să devină accesibile programele acestea pentru ei, eu zic că ar trebui să punem această traducere foarte sus pe lista de priorități și să nu mai așteptăm 5 ani până când chiar se întâmplă. Vă rog frumos să transmiteți aceasta mai departe și să aveți grijă dacă se poate realiza. Peste tot se ar trebui să fie posibil ca cele 24 de limbi uh, oficiale să fie disponibile. E foarte important cu ambițiile pe care le avem de a vorbi trei limbi fiecare, din păcate trebuie spus că suntem încă departe de acest obiectiv, și de aceea cred eu că e în continuare important să avem documente în toate limbile și v-aș fi foarte recunoscătoare dacă ați putea să faceți acest lucru. Eu vă stau la dispoziție pentru ca să vă ajutăm în direcția aceasta, pentru ca să vedem exact unde lucrurile nu stau bine și unde ar trebui să mai facem mai multe. Vă mulțumesc oricum, pentru că eu cred că în următoarele luni și săptămâni vom mai avea foarte multe discuții despre diversele programe existente. Mâine mai avem uh, o discuție cu serviciile despre programul Creative Europe și despre programul Erasmus. Vom mai avea multe discuții și cu statele membre aici în Parlament. Vom lupta din răsputări atât pentru un program cât și pentru altele pentru ca să obținem mai multe fonduri în CFM și statele membre să poată să aibă o marjă mai largă, pentru că noi considerăm că aceste programe merită să fie susținute cu bani europeni și mai ales cu mai mulți bani europeni. Eu zic că cerința noastră de triplare a bugetului Erasmus Plus ar trebui să nu înceteze aici. Eu sper ca în ceea ce privește planificarea pe termen mediu să formulăm obiective foarte uh, clare, iar Comisia nu cred că va avea vreo problemă să punem la dispoziție mai multe fonduri și să aibă mai multe fonduri pentru programul uh, Europa Creativă. Să vedem cât de departe vom ajunge și uh, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost aici. Oricum vă mulțumesc și pentru inițiativă, iar uh, am vrea să vă mulțumim și pentru că faceți, faceți totul ca să se creeze spațiul european de cultură și educație, sperăm să nu se um, spună că nu trebuie să atingem educația și cultura pentru că nu este treaba noastră. Eu zic că ar trebui să colaborăm mai bine și uh, să încercăm să obținem aceste obiective. Vă mulțumesc foarte mult pentru inițiativă și uh, sper să putem să spunem uh, statelor membre că după aceste cuvinte frumoase vor veni și fapte. Vă mulțumesc foarte mult și uh, să vedem ce se întâmplă în curând, cum se spune la noi. So, dann kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Bun, acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume verificarea proiectului de aviz norme minime pentru minorități în Uniunea Europeană. E vorba de un aviz pentru Comisia LIBE care are un raport uh, de inițiativă pe acest subiect. Noi atunci făcusem eforturi ca articolul prin articolul 4 și articolul 54 să fim și noi cooptați la această procedură. Din păcate nu am reușit, dar Comisia Libe a reușit să se angajeze într-o colaborare strânsă cu noi și ne bucurăm că el și respectă, comisia respectă acest lucru, uh, Comisia Libe. Acum, doamna raportor este doamna Boșcor. Vreau să-i dau cuvântul imediat. Termenul de depunere a amendamentelor este 22 iunie la ora 10 și votul la Comisia de Cultură va avea loc pe 24 septembrie. Doamna Boșcor, aveți cuvântul, vă rog pentru ca să vă prezentați raportul. 5 minute, vă rog. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy sikerült hozzájárulni. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că am reușit să ne aducem contribuția la acest raport printr-un aviz. Fiindcă e foarte important pentru comisia noastră pluralismul lingvistic multilingvismul. Este foarte important, deci, să spunem ca, să spun că e important să ne ocupăm de minoritățile regionale uh, și uh, în ceea ce privește limbile refugiaților, nu trebuie să limităm limbile acoperite, fiindcă e vorba de 50 de milioane de persoane care vorbesc o limbă minoritară în Uniunea Europeană. Și uneori nu-i ascultă nimeni pe acești oameni. Am avut uh, raportul Alfonsi în 2013, care se referea la lucruri uh, asemănătoare. Și înainte de asta, în 2003, un raport. Deci era deja vremea să avem un astfel de raport care să vorbească despre limbile minoritare într-un mod eficient, limbile minoritare și limbile regionale. Din păcate, însă, nu s-au putut sublinia toate aspectele importante, fiindcă s-a redus sfera de aplicare a competențelor noastre prin acest aviz. Primul rând, cred că este important că nu există o definiție uniformă a limbilor minoritare, a celor tradiționale în legislația europeană. Pentru multe dintre acestea, pentru, pentru mulți, asta nu e o problemă. Unii spun, e mai bine că avem o definiție mai generică, fiindcă putem introduce mai mult acolo. Eu însă, din potrivă, cred că trebuie să avem o definiție concretă dacă vrem să uh, uniformizăm uh, activitatea legislativă la nivelul Uniunii Europene. S-a vorbit despre uh, pachetul uh, Safe Package pentru minorități și uh, avem definiția Consiliului Europei pe care am folosit-o aici, la punctul 2. Puteți citi și apoi trebuie spus că Consiliul Europei folosește concepte și documente importante pe care există deja în masa discuțiilor, cum ar fi Convenția Cadru, și Carta Drepturilor uh, minor, uh, scuzați, Limbilor Minoritare din Europa, care reprezintă o temelie foarte bună, care ar trebui să intre cu totul, să fie cuprinsă de dreptul european și să se aplice normele Consiliului Europei de către statele membre. Iată de ce am făcut o propunere de ratificare și aplicare a acestor uh, documente ale Consiliului Europei pentru statele care nu au făcut-o încă și, în egală măsură, trebuie subliniat că criteriile de la Copenhaga se aplică statelor membre dinaintea aderării. Și acolo se stipulează protecția minorităților naționale și respectarea drepturilor lor. Totuși, statele membre mai vechi ale Uniunii Europene nu monitorizează niciun fel protecția acestor drepturi într-un fel sau altul. Deci cred că ar fi important să avem și un mecanism de control. Am putea să avem un raportor care să redacteze rapoarte anual și care să descrie situația în statele membre ale Uniunii Europene și să prezinte o imagine de ansamblu a respectarea drepturilor minorităților anual, deci în fiecare stat membru, Așa s-ar putea monitoriza regimul uh, limbilor minoritare și și ajunge presa și învățământul, acesta este un drept, drept, acest drept se introduce la învățământ și la mass media, dar bineînțeles tematica rămâne totuși destul de uh, vastă și ar trebui să se ia lucrurile pe etape. Geoblocajul, de pildă. Cum putem uh, să avem acces la programe, la emisiuni în limba minoritară sau la, la emisiuni sportive și în administrație, iarăși, care sunt criteriile acolo? putem am putea să spunem că ar trebui să existe documente în limba minoritară acolo în zonele unde locuiesc, uh, uh, unde avem uh, minorități. Deci avem mai multe idei și libertatea colegilor pentru a îmbunătăți pentru a îmbunătăți uh, situația și pentru a îmbunătăți acest raport. Student. Vă mulțumesc. Acum trecem la reportorii din umbră și începem cu Liliana Rodriguez. Vă rog, trei minute maxim. Obrigada. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu. Drepturile minorităților sunt garantate de Carta Drepturilor Fundamentale și uh, Uniunea Europeană se poate pronunța doar asupra unor aspecte și trebuie să o facă, bineînțeles, uh, care țin, uh, care afectează minoritățile de pe teritoriul Uniunii Europene. Deci ar fi important să facem eforturi pentru a îmbunătăți includerea, incluziunea acestor persoane în comunitățile locale, iar pentru asta cred că este foarte important ca statele membre și asta uh, Uh, asta am stipulat în textul în ceea ce privește garantarea drepturilor sociale, economice, culturale și lingvistice și se subliniază acest lucru și de doamna raportor. Dar uh, nu ar trebui să ne limităm la asta, ar trebui să aibă un rol mai proactiv, să promoveze cultura minorităților și să sensibilizeze populația în ceea ce privește bogăția pe care o reprezintă minoritățile pentru societatea respectivă. Și bineînțeles că învățământul joacă un rol important aici Proiectul de raport al uh, Comisiei Libe vorbește deja despre dreptul la educație ca fiind un element cheie al socializării și dezvoltării și cu acest raport avem ocazia de a merge mai în profunzime în ceea ce privește unele aspecte care uh, în termeni educativi vor juca un rol foarte important în viața acestor persoane. Și în afară de rolul pe care îl joacă, trebuie să-l joace învățământul obligatoriu în ceea ce privește dezvoltarea, vreau să atrag atenția asupra uh, acțiunilor la nivel local și regional, la importanța lor. Aceste uh, autorități sunt cele care sunt cele mai apropiate de comunități și are normal rost să începem aici. Asta înseamnă că aceste autorități să aibă autonomie de organizare și financiară necesară pentru a putea să pună în practică obiectivele noastre. Și ar trebui să uh, ne gândăm întotdeauna la uh, principiul echilibrului și să punem capăt acestei izolări care afectează aceste comunități de multe ori. Pe de altă parte, trebuie să garantăm faptul că uh, nu uh, vom uh, uh, um, nu vom uh, face un proces de asimilare culturală care să elimine până la urmă aceste minorități culturale care să aduc contribuția la bogăția Uniunii Europene. Deci este foarte important să se includă și să se sublinieze importanța reprezentanților acestor uh, comunități în definiția oricăror uh, politici care, viza, care sunt relevante aici, politici de învățământ, în, în chestiuni de gen, de pildă. Iar, nu în cele din urmă, vreau să vă mulțumesc, să mulțumesc doamnei raportor uh, pentru că Comisia a prezentat o propunere legislativă și o recomandare în ceea ce privește diversitatea culturală și lingvistică. Mulțumesc și cred că nu mi-am depășit cele trei minute. Vă mulțumesc, într-adevăr, le-ați uh, respectat. Jill Evans, vă rog. Thank you, Chair. Um, I can be quite brief because uh, I'd like to... Foarte pe scurt, mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru recomandările foarte bune, pentru raportul uh, LIBE și uh, ceea ce privește monitorizarea da, este foarte importantă, fiindcă cei care ne ocupăm de acest subiect, din când în când aducem subiectul pe ordinea de zi, dar dacă am avea o monitorizare anuală, un raport anual, atunci n-ar trebui să încercăm tot timpul să aducem acest subiect pe ordinea de zi, ci pur și simplu să ar monitoriza în mod constant ce se întâmplă. Și asta este important pentru mine, fiindcă eu reprezint țara Galilor, o regiune bilingvă, 25% la sută dintre persoane vorbesc galeză și um, am, am avut o chestiune legată de protecția juridic, am avut și o lege privind uh, limba galeză și am văzut cât de important este pentru vorbitorii de limba galeză. Uh, aici sunt acoperite mm, uh, organisme publice, dar nu și private. Mă rog, este un început și un model bun, iar știu că situația e chiar mai rea, în, mai proastă în alte țări. Ar trebui să facem o diferență între vorbitorii de limbi neoficiale cum ar fi galeza și minoritățile naționale fiindcă este vorba de o situație diferită, dar bineînțeles trebuie să fie avut în vedere amândouă împreună. Vreau să vă atrag atenția și asupra decalajului digital, uh, unde, care va fi votat în cadrul raportului meu pe acest subiect mâine și vreau să vă vorbesc și despre importanța includerii minorităților în programele Erasmus+, Europa Creativă și așa mai departe, ce vom discuta mâine de asemenea și mă bucur că se face o referire la mass media care, inf- care uh, are o influență mare pe care o cunoaștem prea bine cu toții la ora actuală, deci am înaintat amendamente ținând cont de aceste idei și cu îndată vreau să vă spun că avizul pe părerea mea este foarte bun. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc foarte mult. Acum uh, îi dau cuvântul lui Julie Ward. Vă rog două minute maxim. Vreau să vă întreb despre limbajul semnelor. Cred că e foarte important ca oamenii să înțeleagă că nu toată lumea poate comunica prin cuvinte și că limbajul semnelor este în sine un limbaj care trebuie recunoscut ca limbă. Trebuie făcut mai multe eforturi ca să încurajăm pe oameni să învețe limbajul semnelor. Știu că tinerii, copiii mici primesc, de exemplu, Uh, această limbă pentru că, și se bucură să o facă pentru că e foarte fizică, limba respectivă e distractivă și uh, eu am considerat că a fost foarte util când am făcut un curs în domeniu. Când uh, lucrez cu oameni care nu pot vorbi prin cuvinte, e foarte important să poți să te înțelegi cu ei. Pentru persoanele care au probleme auditive, e foarte important și să se discute despre limba lor, pentru că e limba pe care ei o folosesc. Nu știu dacă vi se pare că se potrivește cu domeniul de aplicabilitate a raportului acesta, dar eu aș vrea să vă supun atenției această variantă. Mulțumesc, Silvia Costa. Două minute, mulțumesc, două minute, mulțumesc. Foarte interesantă această uh, mențiunea colegii și interesant uh, și raportul colegii noastre, pentru că e interesant să vedem câte minorități lingvistice există, 350 de minorități lingvistice și câteodată chiar o, o proporție impresionantă pe teritoriul european. Dar după cum spune și raportoarea, e adevărat că tratatul de la Lisabona a făcut un pas înainte pentru că pune tema respectării diversității lingvistice și culturale în centrul atenției și încălcarea acestor drepturi uh, sunt considerate ca fiind uh, pasibile de procedura articolului 7. Însă nu s-a introdus în aceste obiective și uh, acest, această bază juridică. Se spune că trebuie să se creeze o bază juridică pentru a putea permite acțiuni directe din partea Uniunii Europene pentru a îmbunătăți diversitatea lingvistică, însă rămâne o o obligație a statelor membre, mai ales a celor care au ratificat Convenția Consiliului Europei, care prevede acțiuni specifice pentru acești cetățeni. Aș vrea să vă amintesc că două inițiative ale cetățenilor nu au fost acceptate în 2013 pe acest subiect dar unele din cererile care s-au făcut aici de către doamna Vocșor sunt foarte importante. De exemplu, să ținem cont de acest aspect în fondurile structurale europene. Nu e vorba de o responsabilitate directă a Uniunii Europene, dar e o responsabilitate directă a statelor membre să respecte aceste principii care sunt uh, scrise în tratat în tratate și în Convenția de la Strasbourg. După părerea mea, merită să spunem atunci că Uniunea Europeană trebuie să facă pași înainte pentru ca să poată susține, de exemplu, acțiunile pe care le iau statele membre și pentru a garanta acest drept, chiar și în legătură cu programele existente. Aceasta este o poziție care mie mi se pare coerentă. Mulțumesc foarte mult, mă uit în jur să văd dacă mai sunt întrebări. Comisia dorește să ia cuvântul? Doamna Bild mai dorește să ia cuvântul însă. Mulțumesc. În ceea ce privește învățarea limbilor regionale, aș vrea să vă amintesc importanța deosebită pe care o acordă unele state membre față de limba lor națională. De exemplu, în Franța avem 24 de limbi regionale în zona urbană și 24 de limbi în teritoriile uh, de peste ocean și aici trebuie adăugate și 28 de limbi care se vorbesc în Noua Caledonie. Vă dați seama cât de complicată ar fi situația atunci, pentru că ele sunt vorbite și în grade diferite, unele sunt folosite în limba curentă, altele nu sunt folosite aproape deloc de către tinerii care astăzi fac studii, de exemplu, și care folosesc numai limba națională. Aș vrea să vă mai amintesc și că statele membre nu au ratificat toate Cartea Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, este cazul și Franței și a Italiei. În concluzie, este esențial ca acest text să amintească că, de fapt, statele membre sunt cele care trebuie să folosească, să decidă despre folosirea lingvistică și este foarte păcat că textul spune că regretă că Uniunea Europeană nu, regretă că nu este competentă explicit pentru chestiunile care țin de minorități. Mulțumesc! Doamna Boșcor, încă o dată. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru susținere și pentru contribuțiile foarte bune pe care le-am auzit. Aș dori să încep cu sfârșitul. Mi se pare foarte important ca statele membre să poată să determine care sunt limbile vorbite și care sunt limbile minoritare într-o țară. Nu se poate decide acest lucru pentru statele membre pentru o comunitate să se introducă o nouă limbă oficială, dar se poate să existe o cale de mijloc. Atunci când uh, minoritatea regională nu se mai aude vorbitoarea pentru că s-a stins microfonul așa, acum se aude, mulțumesc. Acum mai bine, da, da, mulțumesc. Puteți continua așa că se aude bine. Trebuie să facem o distinție între dimensiunea acestor grupuri, dacă e vorba de o minoritate regională. Aici nu statele membre trebuie să decidă, dar uh, noi am vrea să formulăm anumite oferte, anumite posibilități de a crea echilibrul între mari și mici. Doamna Rodriguez a spus că aceste comunități nu trebuie să fie izolate, deci trebuie să li se acorde o oarecare recunoaștere. Și ar trebui și să creăm condiții echitabile, condiții egale, pentru ca toți vorbitorii unei limbi să poată să-și păstreze limba respectivă. Comunele joacă aici un rol foarte important Într-adevăr, există exemple foarte bune despre ceea ce se poate face în aceste situație. Într-un județ, de exemplu, unde locuiesc mai multe comunități lingvistice împreună, cum e cazul în Tirol, trebuie să le dăm oamenilor ocazia ca în viața de zi cu zi, pe stradă, să-și folosească limba lor. E vorba de hotărâri uh, la nivel regional și nu trebuie să reglementăm acest lucru la nivelul statelor membre. În ceea ce privește limbajul semnelor, statutul oamenilor care vorbesc limba semnelor trebuie să fie garantat într-adevăr. Eu zic că trebuie să se disemineze această informație Întrebarea, într-adevăr, interesantă este dacă se potrivește în documentul despre care vorbim aici sau nu. Când spun și este clar că nici măcar limbajul semnelor nu este unitar, atunci pot să accept să preiau acest aspect în uh, raportul meu pentru ca statele membre să poată să își apere sistemele proprii de limbaj al semnelor. Și să-i apere pe cei care le folosesc implicit. Voi da curs propunerii dumneavoastră. Trebuie să mai și adăugăm că Uniunea Europeană, pe baza principiului de subsidiaritate, trebuie să își adapteze mecanismele la aceste uh, straturi de competențe. Noi nu vrem să tragem competențele către noi către Uniunea Europeană, dar există cazuri extreme în care, din păcate, unele state nu își protejează minoritățile. Nu vreau să dau exemple concrete aici, pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar unele cazuri ar, au trebuit să ajungă în fața Curții Europene de la Strasbourg, pentru ca să se constate că statele membre însele sunt cele care încalcă drepturile minorităților lingvistice și care nu-și fac datoria. E vorba de un mecanism care ar trebui să devină automat. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă amintesc de termenul de depunere a amendamentelor 22 iunie la ora 10. Eu îi urez raportoarei și raportorilor din umbră mult succes la activitatea lor comună. Apoi pe 24 septembrie vom vota Cam atâta pentru ziua de azi. Eu vă urez tuturor o zi bună. Ne vedem mâine la ora 9 la vot aici. Mulțumesc! Până atunci, mulțumim foarte mult interpreților. Spre doamna președinte, în mod amabil, v-am promis și am terminat mai repede și noi vă mulțumim.